Președintele Comisiei, um, președintele conferinței uh, comisiilor a spus că nu au fost ridicate obiecții în ceea ce privește recomandarea Comisiei juri de a nu da curs unui uh, act delegat. Dacă în termen de 24 de ore niciun grup politic sau un număr de deputați care să întrunească pragul de jos nu va ridica obiecții, recomandarea va fi considerată adoptată. În caz contrar, va fi supusă la vot. Recomandarea respectivă este disponibilă pe pagina web a plenarei. Comisia